după cum prevede regulamentul. Am primit de asemenea de la grupul ALDE propuneri de membri pentru o comisie și pentru delegații. Aceste propuneri vor fi menționate în procesul verbal al sesiunii și dacă nu se fac observații până în momentul adoptărilor,